Now the first vote is a roll call vote, so I ask you all to put... Primul vot este vot cu apel nominal, de aceea vă rog să vă folosiți cartelele de vot. Should I just do it? The voting begins. Începe votul. Vom vota în primul rând ordinea de zi. Vom vota în conformitate cu procedura simplificată. Este vorba de raportul delegației Parlamentului European la Comitetul de Conciliere privind rețelele și serviciile de comunicare electronice. Raportul doamnei Trautmann. Supun la vot acest uh, raport. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul, dragi colegi. Ψηφίσατε όλοι. Votat toată lumea.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 Următorul uh, punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Stas. Procedura simplificată e vorba de statisticile referitoare la pesticide. Textul comun uh, adoptat în conciliere. Domnul Stas a cerut cuvântul. Aveți cuvântul două minute, domnule Stas collega's eh, eventjes een toelichting dit is het. Eh, vă mulțumesc, Domnule președinte, aș vrea să vă informez, să vă spun că este cel de-al treilea raport privind eh, utilizarea pesticidelor. La începutul anului, Parlamentul European a adoptat un regulament privind comercializarea pesticidelor. De asemenea, avem o directivă privind utilizarea durabilă a acestora adoptată de mandatul anterior, iar acest regulament privind statisticile legate de pesticide este al treilea element din acest pachet. A trebuit să trecem prin conciliere, deoarece în mandatul anterior au existat probleme, foarte multe persoane nu au fost prezente, însă la cea de-a doua lectură au fost prea puțin de față pentru a obține suficiente voturi, deci pentru a încheia raportul în a doua lectură. Am ținut să iau cuvântul astăzi pentru a-i mulțumi președinției suedeze, dar și președinției cehe. Ambele președinții m-au ajutat uh, datorită lor au fost menținute niște relații bune cu Parlamentul European. Eu și uh, câțiva lideri de grup am uh, trimis scrisori pentru a ne asigura că acest raport se va întoarce în plenară prin procedura de conciliere și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proces. Vă mulțumesc, domnule raportor, spune domnul președinte. Supun la vot raportul STAS. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Pera Șoforias. S-a închis votul. Se adoptă 581 pentru, 19 împotrivă. Felicitări domnului Stas. Următorul raport este cel al doamnei Geringer de Odenberg. Este vorba de ajutorul financiar comunitar în domeniul rețelelor transeuropene, versiune codificată. Vot cu apel nominal din nou, s-a deschis votul. Pera Sfivorias. S-a închis votul. Engrinete me 580. Se adoptă 584 de voturi pentru, 24 împotrivă. Felicitări doamnei Geringer. Doamna Beres, domnul Beres a cerut cuvântul. Nu funcționează mașina de vot. Da, acest lucru va fi în procesul verbal. Doamna Beres, aveți cuvântul. Cred că am aceeași problemă, nu pot vota. Vom trimite un tehnician pentru a vă ajuta. Domnul Severin? Vom uh, trimite cineva să vă repare și dumneavoastră mașina de vot. Următorul punct, votul prin procedură simplificată, votul raportului domnului Kirkhope, normele privind confidențialitatea informațiilor Europol. Dragi colegi, Comisia LIBE propune ca Parlamentul să respingă propunerea de decizie. Dacă sunteți de acord cu ce spune Comisia Libe, va trebui să votați împotrivă. Ați înțeles? Poate că nu vi se pare rezonabil, însă așa trebuie să procedați. Deci dacă sunteți de acord cu poziția Libe, votați împotrivă. Este vot cu apel nominal. S-a deschis votul, dragi colegi. S-a închis votul. Respins. Consiliul nu este prezent, prin urmare, textul este trimis înapoi Comisiei responsabile. Urmează raportul doamnei Intveld, normele de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii săi. Încă o dată, aceeași procedură simplificată, deci dacă sunteți de acord să respingeți, votați împotrivă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Încă o dată, raportul se întoarce în Comisia de Fond. Următorul raport al domnului Albrecht. Lista statelor terțe și a organizațiilor cu care Europol încheie acorduri. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Deci și acest raport se întoarce în comisie. Domnul Diaz de Mera. Următorul raport. Normele de punere în aplicare privind fișierele de lucru pentru analizarea Aeropola. Aceeași procedură, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, dragi colegi. S-a închis votul. Și acesta este raspis, este trimis înapoi în comisie. Raportul Kirkhope acum. Nu privind acreditarea activităților laboratoarelor criminalistice. Mă scuzați, m-am înșelat, suntem la raportul doamnei Alfano. Rețeaua europeană de prevenire a criminalității. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și acest raport este respins și se întoarce în comisie. Acum ajungem la raportul domnului Kirkop, acreditarea activităților laboratorilor criminalistice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul este respins, se întoarce în comisie. Următorul punct, votul asupra raportului Moreira. Acordare de asistență macrofinanciară Georgiei. Vot cu apel nominal. Încă o dată, dragi colegi, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 550 de voturi pentru, 55 împotrivă. Felicitări domnului Moreira. Un alt raport, mă scuzați. Doamna Caneli s-a cerut cuvântul. Mă scuzați, vă rog să trimiteți un tehnician deoarece nu pot vota. Bineînțeles, spune domnul Lambrinidis. Am aceeași problemă, domnule președinte, nu funcționează Dragi colegi, dacă aveți probleme, vă rog să ridicați mâna. Faceți-o acum. Deci cei care au probleme cu mașina de vot sunt rugați să ridice mâna. Deci două persoane au probleme. Trecem acum la următorul raport Moreira, acordarea de asistență macrofinanciară Armeniei. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 580 pentru, 29 împotrivă se adoptă. Trecem la raportul Ransdorf. Acordare de asistență macrofinanciară Serbiei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 583 pentru, 23 împotrivă. Felicitări domnului Ransdorf. Următorul raport, raportul Winkler, acordare de asistență macrofinanciară Bosniei și Herțegovinei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă. 583 de voturi pentru, 23 împotrivă. Felicitări domnului Winkler. Raportul Bulman urmează pe ordinea de zi. Sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă. 576 de voturi pentru, 61 împotrivă. Felicitări domnului Bulman. Urmează raportul domnului Rosbach, modificarea anexelor 2 și 3 la Convenția OSPAR, protecția mediului marin al Atlantului de Nord-Est. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă, 624 de voturi pentru, 30 de împotrivă. Felicitări doamnei Rosbach. Urmează raportul doamnei Geringer, acordul între Comunitatea Europeană și Danemarca privind comunicarea și notificarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială. Vot cu apel nominal din nou, dragi colegi, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 651 pentru, 19 împotrivă. Un alt raport al doamnei Geringer Acordul dintre Comunitatea Europeană și Danemarca privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă. 648 de voturi pentru, 19 împotrivă. Felicitări, doamne Geringer. Praga Esteves, Urmează raportul doamnei Fraga Esteves cu privire la planul de redresare pentru halbutul negru. Este un vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Prias. S-a închis votul. Îngrinete me 638. Se adoptă 638 la 17. Felicitări, doamna Fraga. Urmează raportul domnului Koch cu privire la acordul de aderare în domeniul transporturilor feroviare internaționale. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă 640 pentru 700 împotrivă. Felicitări, domnule Koch. Urmează raportul doamnei Wallace, protocol privind legea aplicabilă la obligațiilor de întreținere. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă. 617 pentru votul. Felicitări. Doamna Wallis urmează raportul. Are cuvântul domnul Racoi. Το μηχάνημά σα. Θα στείλουμε κάποιον Χριστό. Am avut problemă cu mașina de vot, dar s-a rezolvat. Da. Urmează votul pe raportul domnului Zietca privire la apărarea imunității și privilegiilor lui Tobias Flügel. care nu mai este membru al Parlamentului European. Nu știu dacă este cazul uh, să mai uh, votăm potrivit opiniei Comisiei. Vom vota totuși pe acest raport. Supun, deci, la vot uh, acest raport. Este vorba... Nu este vot cu apel nominal. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul punct, raportul domnului Sayer, cu privire la adaptarea la procedura de reglementare cu control, partea a cincea. Vreau să vă spun că amendamentele de la 1 până la 10 au fost retrase. Deci, votăm acum doar pe propunerea fără amendamente. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Ζητάμε την Επιτροπή, εάν θέλει, κατόπιν αυτού να αποσυρθεί η πρότασή της. Comisia dorește să retragă această propunere? Domnule Saeb, doriți să interveniți? Chirie Dima. Domnule Dimas, domnule comisar. I, think that we shall not... Uh, Cred că nu vom retrage această propunere. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως τώρα συνεχίζουμε στις... Mulțumesc. Τροπολογιών 11 και 12 που ακολουθούν. Τροπολογία 11 στην παράγραφη... Mai uh, sunt totuși amendamente. Amendamentul 11 la aliniatul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. După aliniatul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și votul final cu apel nominal. S-a deschis votul. Pera Soforias. S-a închis votul. Se adoptă 622 pentru 11 împotrivă. Ultimul vot. Pe raportul domnului Alvaro cu privire la utilizarea tehnologiei informațiilor în domeniul VAMAL. Domnul Luhan, a, Lucan. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă rog din partea grupului PP să votăm separat la amendamentul 27. Este vorba despre acordarea de acces de plin Eurojust și Europol la, baza de, la bazele de date ale acestor două instituții și îi rog pe toți colegii să voteze împotrivă. Uh, Luhan, e ε, έχετε ξεπεράσει δυστυχώς... Ε... Domnule Luhan, din păcate nu mai este timp pentru a face o asemenea solicitare. Din păcate, momentul pentru aceste uh, cereri de vot separat a trecut, însă dacă toată lumea este de acord dumneavoastră, putem separa aliniatul 17 cei care doresc uh, să se voteze separat aliniatul 27 să ridice mâna, cine este pentru? S-a respins solicitarea. Urmează partea mea preferată a procedurii, verificarea electronică. Am deschis verificarea. The check is closed. S-a închis procedura de verificare. Se respinge cu 335 de voturi împotrivă. Trecem mai departe la votul pe raportul domnului Alvaro. Avem Uh, mai multe amendamente din partea Comisiei. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentele. Vot nominal acum, cu apel nominal, pe amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respingem. Amendamentul 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respingem. Amendamentul 87 a fost retras, deci votăm doar pe amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 29 până la 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39 până la 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ceea ce înseamnă că amendamentul 90 uh, devine caduc. Supun la vot propunerea modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și ultimul uh, vot electronic. Am deschis votul cu privire la proiectul de uh, rezoluție. S-a închis votul. Se adoptă 480 de voturi pentru, 136 uh, împotrivă. Felicitări, domnule Alvaro.